Ajungem la finalul uh, sesiunii. Procesul verbal va fi prezentat la următoarea sesiune. Dacă nu sunt obiecții, o să iau rezoluțiile adoptate la această sesiune și le voi... Uh, domnul Odi, ați cerut cuvântul. Da, domnule președinte, doresc uh, să iau cuvântul pe baza unui articol din regulamentul nostru intern care prevede că imnul european Ehm, vom asculta imnul european când primim șef de state la științe solemne. Ehm, cu ocazia prezenței aici a șefului statului tunisian sau statului israelian, nu ehm, s-a cântat imnul european. Aș dori să știu dacă au avut loc schimbări la această practică și regret faptul că nu am auzit imnul european în hemiciclu cu aceste ocazii. Herr Odi, Ihnen ist der Geschäftsordnungssatz. Domnule Odi, faceți eh, referire la în regulamentul eh, interior, regulamentul de procedură a Parlamentului, vom verifica. Putem scrie asta în procesul verbal. Întrerupem aici eh, dezbaterile, o zi bună și drum bun. Se suspendă ședința.